de toate drepturile sale. Următor, următoarea chestiune acum. Semnarea actelor uh, făcute prin procedura ordinară. Joi voi uh, semna 5 astfel de acte conform regulilor din procedură. În procesul verbal vor fi publicate aceste acte. Le veți putea consulta cu toții. De asemenea, de la versi, am primit o cerere de numire a domnului Filip Lamberts pentru uh, Comisia Parlamentară de Afaceri Economice și Monetare. Dumnealui o va înlocui pe doamna Eva Jolie. Aveți comentarii în legătură cu această propunere făcută de verse? Dacă nu, domnul Lamberts va fi numit. În ceea ce privește acum modificările de pe ordinea de zi, Haideți să vedem. Luni, grupul socialiștilor și democraților a cerut să se retragă de pe ordinea de zi prezentarea doamnei Galo, aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală pe piața internă. Domnul Schulz va prezenta această cerere. Mulțumesc, domnule președinte. Președinta grupului nostru deja săptămâna trecută a tras atenția asupra faptului că raportul Galo este un raport din proprie inițiativă destul de controversat în instituția noastră. În ceea ce privește tratarea ulterioară a raportului respectiv, ei bine, ar trebui să ne gândim